în pregătirea uh, uh, acestei președinții în cadrul uh, uh, colaborării noastre cu ei. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, am încheiat dezbaterea și trecem la următorul punct uh, pe ordinea de zi. Raportul domnului Des, în perspectiva anului 2020, cum răspundem provocărilor viitor legate de alimentație, resurse naturale și teritorii. Referință a 70202 bară 2011. O să dau întâi cuvântul raportorului domnului Des. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri, dragi colegi, în 1961 mi-am început cariera ca fermier și de atunci am fost uh, orientat de politica agricolă comună, PAC, care a fost o parte importantă în procesul de unificare a Europei. De la bun început, de la începuturi, au fost schimbări majore uh, în uh, politica agricolă comună. Am încercat uh, să devenim mai independenți față de importuri, să ne sporim uh, productivitatea. Europa a generat excedente de alimente. Situația s-a schimbat și continuă să se schimbe. Astfel, am continuat să Uh, reformăm sectorul. Acum vorbim despre următoarea reformă, care este o schimbare de direcție a politicii agricole comune. În, până în 2020 am fost uh, raportor pe acest subiect și sunt încântat să văd că uh, compromisurile au fost un succes în toate grupurile politice, au fost preluate puncte de vedere și majoritatea semnificativă uh, este grăitoare în legătură cu modul în care Comisia Agri vede evoluția politicii agricole comune până în anul 2020. După 2013, PAC uh, va fi o emblemă uh, a Uniunii Europene grație uh, tratatului de la Lisabona. Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru cooperarea și susținerea de care au dat dovadă Uh, președintelui Comisiei Paolo de Castro, coordonatorilor și raportorilor din umbră pentru cooperarea lor și dorința de a ajunge la compromisuri. Aș dori de asemenea să mulțumesc personalului uh, din secretariatul Comisiei, grupurilor politice și uh, personalului meu pentru munca lor excelentă. Acum, cât privește raportul în sine, securitatea furnizării alimentelor uh, și siguranța uh, alimentelor uh, sunt obiective cheie nu numai în Uniunea Europeană, ci peste tot în lume. Trebuie să avem o politică durabilă și competitivă. Consumatorii doresc alimente de calitate, de asemenea doresc energie durabilă și energie regenerabilă E nevoie de o securitate a planificării pentru fermierii noștri și asta trebuie să o facem în perioada ce vine. Raportul arată foarte clar că susținem uh, pe domnul comisar atunci când spune că agricultura trebuie să fie susținută financiar în continuare, la fel ca și în perioada anterioară nu putem să asistăm la reduceri majore în cel de-al doilea pilon ne-am uh, uh, opus în toate grupurile politice acestei uh, posibilități. Trebuie să revizuim întreaga politică agricolă comună. Acesta este centrul compromisului. Trebuie să existe părți egale între statele membre pentru că trebuie să avem condiții egale pentru concurență. Trebuie să ne îndepărtăm de valorile istorice și trebuie să respectăm principiul subsidiarității. De asemenea, considerăm că este important să introducem, să împiedicăm introducerea unui nou sistem de plăți de subvenții care nu ar face decât să creeze greutăți administrative. Deci am reușit să uh, ajungem la un compromis, vom putea să votăm mâine, astfel încât să transmitem un semnal clar în ceea ce privește noua direcție a politicii agricole comune și uh, grupul PPE susține acest uh, raport. Mulțumesc, domnule Des. Acum, în numele Comisiei, domnul Cioloș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, dragi uh, eurodeputați, acest raport sosește într-un moment foarte important, în momentul în care Comisia trebuie să pregătească propuneri concrete, propuneri legislative prevăzute pentru a fi prezentate Parlamentului și Consiliului pentru luna uh, octombrie. Aș dori să mulțumesc domnului Albertez, domnului raportor, pentru tot ce a făcut în ultimile luni, în ultimile săptămâni. Aș dori să mulțumesc și uh, deputaților din Comisia Agri pentru dezbaterile foarte bogate pe care le-am avut de la începutul mandatului meu pentru a pregăti această reformă politice agricole comune. Foarte multe din elementele acestui raport coincid cu viziunea Comisiei și uh, vizi, cu viziunea pe care Comisia dorea să o pună în dezbatere cu comunicarea cu privire la politica agricolă comună pe care a publicat-o la sfârșitul anului trecut. Mă gândesc mai ales la problema securității alimentare, un obiectiv uh, foarte important pentru agricultură. Mă gândesc și la faptul că trebuie să uh, păstrăm cei doi piloni ai politicii agricole comune, așa cum spunea domnul raportor. De asemenea, ă, mă gândesc la recunoașterea faptului că politica agricolă comună trebuie să fie mai ecologică, mai verde. De asemenea, trebuie să integrăm și o mai bună ă, gestionare a resurselor naturale, să repartizăm mai bine fondurile politicii agricole comune între agricultorii europeni. De asemenea, faptul că e nevoie de un buget la înălțimea mizelor uh, alimentare teritoriale și legate de gestiunea resurselor în Europene. Aș dori să mai salut și faptul că ați inclus sugestia de a, a include limite superioare pentru plățile directe. Acum, în aceste subiecte, aș dori să subliniez contribuția foarte importantă a exploatațiilor, marilor exploatații agricole, uh, în ce privește ocuparea în spațiul rural acestea vor fi folosite pentru a defini pragul maxim pentru venit pentru fiecare exploatație agricolă adăugarea acestei componente ecologice în primul pilon cu o politică de dezvoltare rurală consolidată Iată un răspuns pentru a face față schimbărilor climatice, dar și provocărilor de mediu și pentru a aduce contribuția la strategia UE 2020. Cu plăcere constat faptul că raportul pune accentul pe o legătură mai strânsă necesară între acordarea de plăți directe și protecția resurselor naturale. Și de altfel îmi doresc să ajungem la un uh, dispozitiv eficient la scară europeană care să respecte și obiectivele noastre de uh, simplificare a uh, gestiunii de plăți directe. Eu uh, sunt pentru decuplarea părților directe pentru că valoarea lor a fost dovedită. Veniturile uh, agricultorilor uh, țin uh, cont și de orientările pieței, dar sunt de acord cu dumneavoastră și cu ce spuneți în raport că trebuie să dova- dăm dovadă de realism și că în anumite domenii, domenii specifice, care din punct de vedere economic, social și ecologic sunt sensibile, trebuie să păstrăm posibilitatea cuplării ajutoarelor voluntare. Acest, uh, e, aceste măsuri sunt foarte importante pentru a uh, păstra vitalitatea teritoriilor noastre. E vorba mai ales de zone afectate uh, sau uh, cu condiții geografice specifice și de aceea Comisia a pus în evidență faptul că trebuie să venim cu plăți complementare față de plățile din pilonul 2 în zonele marcate de un handicap natural. Uh, sigur că vom încerca să analizăm temerile din raport atunci când spuneți că în primul pilon nu ar trebui să fie inclusă o astfel de componentă. În comunicarea cu privire la viitorul PAC, am subliniat că e nevoie de un regim specific de sprijin pentru micile exploatații, pentru a simplifica cât mai mult formalitățile administrative, mai ales în ce privește uh, ajutoarele directe pentru exploatațiile mici. Aceste mici ferme uh, uh pot fi sprijinite în mod decisiv în cadrul celui de-al doilea pilon în procesul de restructurare și ele pot fi ajutate pentru ca ele să poată juca un rol mai important, nu numai în dimensiunea teritorială, ci și economică. Ar putea deveni mai rentabile și mai competitive. Ă, plățile directe, dacă ele ar fi rezervate doar agricultorilor activi, iată un nou punct de convergență între așteptările dumneavoastră și viziunea mea pentru pacul de mâine. Și în acest domeniu vom încerca să ajungem la o definiție care să poată fi aplicată la nivel european, dar care să țină cont și de specificitățile prezente în anumite state membre. Uh, sugestiile dumneavoastră în ce privește măsurile de piață, ele mi se par foarte interesante. Consolidarea capacității de gestionare și a uh, capacității de negociere a producătorilor și a organizațiilor, transparența prețurilor și alte măsuri legate de gestionarea riscurilor, iată teme pe care doresc să le examinez în uh, amănunțime în analiza noastră de impact și sper uh, să putem veni cu propuneri legislative concrete în acest sens. Împărtășesc observațiile dumneavoastră în ce privește îmbunătățirea și consolidarea măsurilor de dezvoltare rurală și faptul că trebuie să avem măsuri pentru a face față mai eficient provocărilor schimbărilor climatice, biodiversității, uh, gestionării durabile a resurselor naturale. Uh, al doilea pilon viitor al PAC uh, ar trebui să facă față nu numai acestor provocări, ci și uh, provocării unei agriculturi a cunoștințelor care să-și construiască viitorul combinând competitivitate și ecologie. Și aici aș dori să vă asigur că Comisia, Colegiul Comisarilor împreună cu președintele Barroso susțin un, acest al doilea pilon puternic al PAC. Vă garantez acest lucru. Am citit cu mare interes sugestiile dumneavoastră în ce privește tinerii agricultori. Politica de dezvoltare rurală va trebui să pună la dispoziția acestora măsuri de uh, susținere foarte vaste pentru a face față nevoilor lor. Voi analiza și ce am, vom putea face în primul pilon al PAC pentru tinerii agricultori. De asemenea, aș dori ca statele membre pe viitor să poată să propună sub programe tematice pachete de măsuri care să vizeze în mod specific uh, să vizeze pe tinerii agricultori și ca acestea să fie tratate ca acțiuni prioritare pentru uh, statele membru. Mă gândesc la măsuri precum instalarea, pregătirea profesională, toate aceste servicii legate de pregătire, uh, modernizarea și restructurarea fermelor. Așa cum reamintiți și raportul dumneavoastră, politica noastră sigur va avea nevoie de uh, resurse financiare suficiente pentru a face față provocărilor viitorului. Așteptăm în prezent comunicarea Comisiei cu privire la viitorul cadru financiar plurianual, care urmează să fie publicată până la sfârșitul lunii iunie și pe această bază vom după prezentarea analizei noastre de impact și după propunerile legislative Comisiei, așa cum am spus, care urmează să fie propuse în această eh, toamnă, vom lua măsuri în consecință. Vă mulțumesc încă o dată pentru raport, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră și sper să asist la o dezbatere foarte constructivă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Cioloș. Uh, avem patru oratori care vor lua cuvântul în numele comisiilor uh, vizate. Domnul Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, astăzi discutăm despre noua politică agricolă comună și de multe ori, în mod critic, se spune că politica noastră comună în domeniul agricol a dus la deteriorarea mediului și reprezintă o amenințare pentru mediul țărilor în curs de dezvoltare, pentru agricultura lor. Cei care își exprimă aceste critici au dreptate, iar cei care cer reducerea resurselor alocate PAC uh, se înșeală. Politica noastră comună în domeniul agriculturii nu este o politică doar în, pentru agricultură, ci este și un instrument de rest distribuire a resurselor. Uh, dinspre orașele europene către satele europene. E vorba de cetățeni europeni care uh, sunt îngrijorați în ceea ce privește lacurile, fluviile, pădurile noastre. Uh, Uh, care ne oferă uh, aer curat, apă curată și așa mai departe. Bineînțeles, e nevoie de o reformă pentru PAC și dacă suntem serioși, ar trebui să creștem finanțarea PAC în așa fel încât aceasta să fie mai uh, echilibrată, mai eficientă, mai durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arsenis, și acum, din partea Comisiei ENVI, are cuvântul doamna Kadenbach. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Dacă întreb europeni ce se așteaptă de la politicile europene, vor o calitate a vieții, mediu și, sigur, politica agricolă trebuie să vină în întâmpinarea acestor așteptări. Cred că contribuția Comisiei Envi la această politică a fost una vitală. Pentru că noi dorim ceea ce doresc cetățenii uh, europeni, alimente sănătoase, produse în condiții de biodiversitate și cu o diversitate de metode de producție. Trebuie să întreprindem acțiuni astfel încât apa, solul uh, și aerul să fie curate, trebuie să avem grijă de ele, trebuie să avem o politică agricolă care să fie benefică tuturor regiunilor, să ajute dezvoltarea acestora. Avem nevoie de fonduri însă în acest sens. Mulțumesc!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 Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am ajuns cu întârziere. Aș avea câteva comentarii din partea Comisiei Regi și îmi pare rău că acestea nu au fost în întregime oglintite în raportul domnului uh, Des. Uh, siguranța aprovizionării, contextul globalizării, ceea ce înseamnă că avem nevoie de o politică agricolă comună robustă, puternică, în care să asigure venituri uh, corecte fermierilor europeni, care să asigure o calitate uh, corespunzătoare a produselor alimentare și care să asigure o dezvoltare durabilă a, uh, modului în care vom proteja mediul. Iar pentru a face toate aceste lucruri e nevoie de reguli simple și transparente care să ne garanteze o redistribuire echitabilă a tuturor veniturilor pentru toți fermierii prin sistemul plăților directe. Și Trebuie să punem capăt acelor referințe istorice. Trebuie să ne amintim faptul că toate mecanismele noastre de management trebuie să fie transparente. În același timp, nu trebuie să uităm că există acele uh, ferme de tip familial, reduse, ca mărime. Mulțumesc, domnule Sikeschi, și acum domnul Dontan, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Aș dori, în primul rând, să salut tot ce a făcut raportorul nostru, Albert Des, uh, activitatea uh, raportorilor din umbră și a colaboratorilor săi pentru a ajunge la acest text echilibrat, ambițios și pe care îl vom vota mâine. La șase luni după raportul Lyon, care a stabilit orientările Parlamentului European pentru PAC de după 2013, Comisia Europeană a hotărât să se bazeze pe acest raport, preluând orientările sale în comunicarea sa din 18 noiembrie uh, anul trecut. Pe baza acestui raport, Comisia de uh, Dezvoltare Rurală a, a luat, a adoptat acest raport cu unanimitate pentru a ține cont de direcția pe care pacul trebuie să ia pe viitor. Uh, țăranii noștri nu trebuie să producă doar mărfuri, produse comercializabile. Ei trebuie să producă alimente destinate celor 500 de milioane de consumatori europeni și care să poată să alimenteze în parte și restul lumii. Uh, o astfel de afirmație clară nu e doar o opțiune semantică, ci filozofică. Raportul DES validează această abordare pozitivă a contribuției pe care agricultura o poate aduce ecologiei și mediului înconjurător și deci solicită o eliminare a poverilor administrative care decurg în urma aplicării regulamentelor europene. Uh, uh, suntem pentru scăderea ajutoarelor directe. Acest raport marchează, deci, o nouă uh, viziune în ce privește percepția PAC și globalizarea schimburilor economice. Dezbaterea de astăzi are loc în momentul în care la Paris are loc dezbaterea G20 agricol în ce privește reglementarea piețelor mondiale de materii prime și mai ales a materiilor agricole. Demersul nostru nu trebuie să fie al unui parlament izolat, rupt de restul lumii, din contră ar trebui să facă parte parte dintr-o reflexie care să ne permită să venim cu un răspuns global la o provocare planetară. Așa cum s-a spus și în raportul Lyon și în raportul Gariga cu privire la perspectivele financiare, mâine ne vom pronunța pentru, pronunța pentru menținerea, menținerea bugetului pentru perioada 2014-2020. Am uh, parcurs un drum lung, dar cred că va trebui să facem alegeri dificile pentru că nu vom avea mijloacele financiare. Președintele îl întrerupe pe domnul Dantin. Acum urmează colegul Le Foll două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule raportor, am uh, luat, uh, am tăiat cuvântul uh, lui Miș, domnului Dantan, dar ni s-a spus că alimentația este importantă la scară mondială. Da, e adevărat. Acest raport și raporturile, raportele anterioare au spus-o, arată cum Europa își păstrează acest obiectiv al politicii agricole comune care să permită alimentația la scara Europei și care să participe la echilibru alimentar din lume. E nevoie de angajamente politică, politice în ceea ce privește reglementarea piețelor, însă astăzi dezbatem dacă și noi va trebui în dezbaterile noastre să ne referim la acest lucru. Acest uh, uh, trebuie să păstrăm în minte că uh, alimentația în Europa este un subiect de solidaritate și uh, care este extrem de important, mai bine de 30 de milioane de europeni suferă de malnutriție. Atenție! Apoi, ecologizarea politicii agricole. Da, noi trebuie să integrăm uh, uh, politica de mediu și trebuie să ne axăm mai ales pe această dimensiune la scara Europei garantată prin primul pilon care integrează această chestiune de mediu. În al doilea rând, și acest lucru este foarte important și a fost un compromis care a fost negociat mult timp și în legătură cu care m-am angajat de la bun început, degresivitatea ajutoarelor pentru a asigura o repartizare corectă ajutoarelor, care ține cont de două criterii, cel al ocupării forței de muncă, pentru că și, bineînțeles, uh, producerea de uh, ajutare publice. Sigur că este mai bine să discutăm uh, asta fără să discutăm plafonarea. Asta vă spun în această după-amiază pentru că gândesc sincer acest lucru. Acest raport și acest angajament uh, al Parlamentului sunt valabile dacă politica rămâne ceea ce este astăzi. Și uh, în ceea ce privește ceea ce a spus uh, domnul comisar, Uh, nu acceptăm o diminuare a celui de-al doilea pilon. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Le Foll. Și acum două minute, domnul Lyon. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și celorlalți raportori. Sprijinul pentru fermieri este unul important și un poet uh, din Scoția, uh, Burns, a spus că poți să încerci întotdeauna să faci bine în jurul tău. Și asta cred că a încercat și domnul Des prin negocierea raportului său. E un raport plin de substanță, însă, bineînțeles, e adevărat, are și aspecte pe care poate uh, nu le putem susține întotdeauna. Însă, Punctul important este faptul că răspunde la întrebări fundamentale pe care ni le adresează contribuabilii în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune și e vorba de plățile directe decuplate. Un alt aspect important cu care trebuie să uh, cu care ne confruntăm este faptul că nu știu dacă va exista o creștere a producției având în vedere măsurile pe care le luăm. Deci acest lucru duce la alte întrebări fundamentale, însă cred eu că raportul acesta a reușit să răspundă la acele întrebări pentru că a susținut ideea că plățile trebuie să fie mai țintite, să reprezinte într-adevăr anumite stimulente pentru pentru a moderniza modelul nostru de agricultură și pentru a nu mai irosi anumite uh, venituri, anumite resurse prin uh, anumite plăți. Și cred că acest lucru este un uh, aspect foarte bun. Iar domnul comisar s-a pronunțat în favoarea acestei idei. Apoi, E nevoie de un răspuns pe care să-l putem da opiniei publice în ceea ce privește aceste plăți directe. Apoi, s-a evocat și ideea plafonării, pentru că e vorba de plăți directe care provin din banii contribuabililor și ele se, aceste plăți se adresează fermierilor. Deci, eu sunt de părere că raportul face o aluzie clară la acest lucru. Trebuie să punem capăt acestor plăți directe. Eu sper că acest raport va fi aportat, adoptat mâine și că se va bucura de sprijin. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Nicholson. Două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să îl felicit pe raportor pentru că au avut loc o serie de îmbunătățiri și, uh, și uh, ne bucurăm de acest lucru domnul comisar uh, a fost foarte rezistent și a ajuns unde a dorit. Primul lucru pe care vreau să-l spun este să salut faptul că va exista o structură cu al doilea pilon, pentru că asta am convenit cu toții. Am uh, ascultat discuția despre ecologizare. Atunci când vorbim despre ecologizare, ea înseamnă multe lucruri în diferite țări. Și cred că trebuie să ne dăm seama că nu e atât de simplu, tragi o linie și avem ecologizare. Stefan Lefol are dreptate, dacă nu există fonduri, atunci nu prea putem să facem mare lucru în astfel de domenii. Și da, într-adevăr, trebuie să fim responsabili. Trebuie să fim responsabili în calitate de Parlament în ceea ce privește drumul înainte și textul legislativ pe care îl avem va fi o provocare foarte mare pentru noi ca Parlament, pentru că pentru prima oară ne vom spune cuvântul și vom lua parte la procesul decizional. Din acest punct de vedere, trebuie să spun că mă opun acestui text care vorbește despre plafonare, susțin amendamentele în acest uh, sens, dar uh, trebuie să existe bugetul pentru asta și trebuie să vedem cum cheltuim banii. Trebuie să-i cheltuim cât mai înțelept cu putință pentru că nu trebuie să sporim uh, uh birocrația. Sigur, oamenii vorbesc despre securitate alimentară, așa cum vorbesc și despre ecologizare, dar ce facem pentru a obține această securitate? Sunt mai mulți fermieri, mai puțini care lucrează și uite unde am ajuns. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Nicholson. Urmează domnul Hausling două minute. Dragi colegi, credem că acest raport merge clar în direcția potrivită, fiindcă PAC trebuie să fie, devină mai echitabilă, trebuie să devină mai uh, corectă față de mediu și cred că cu acest raport atingem tocmai acest obiectiv. Politica agricolă comună trebuie să uh, țină cont de obiectivele ce țin de mediu și de diversitate, lucru care există în acest raport. Trebuie așadar ca performanța de mediu să, uh, să curgă din PAC. Avem uh, nevoie de echitate între statele membre, între actorii de pe piața agricolă și așa mai departe. Și iată că toate aceste lucruri se regăsesc în raport. A fost uh, un proces foarte anevoios acela de a prelucra 1300 de amendamente, însă la urma urmei am uh, atins obiectivul de a ajunge la un compromis cu toții uh, Parlamentul European arătând că este în măsură să facă politică. Multe puncte ar fi putut să fie mult mai clar formulate în opinia noastră, de exemplu în ceea ce privește plățile la primul pilon, în opinia noastră, în ceea ce privește uh, protecția terenurilor și așa mai departe. Dar, la urma urmei, Comisia trebuie acum să dea o formă finală a ceea ce am făcut noi aici. Este important ca marile întreprinderi să facă mult mai multe în ceea ce privește protecția mediului și protecția locurilor de muncă, și iată că la comisia noastră s-au decis acum toate aceste lucruri. Este important ca rolul fermierilor să fie consolidat în relațiile comerciale, este important să ținem cont și de deficitul proteic, pentru că pe termen lung nu ne putem permite să importăm alimente din alte țări în cantitatea în care o facem. Este foarte important să avem un pilon 2 consolidat, fiindcă dezvoltarea rurală este aici primordială, mai ales în ceea ce privește zonele defavorizate. Trebuie așadar să accentuăm ceea ce se întâmplă în pilonul 2. Domnul Barroso vrea însă să taie aici în carne vie, însă se va confrunta cu uh, Uh, Parlamentul European aici, pentru că nu trebuie să pierdem din vedere ceea ce se întâmplă în zonele defavorizate. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Hausling. Urmează acum, timp de un minut, un minut domnul Leianic. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, raportul pe care îl discutăm schițează o nouă orientare a politicii agricole comune, fie că este vorba de credite publice progresive în funcție de ocupare și de mediu, fie că e vorba de recunoașterea agriculturii ca producătoare de bunuri publice sau de ocupația de agricultor activ însă suntem mult prea obișnuiți să ne declarăm bunele intenții care nu ajung după aceea să amelioreze viața uh, agricultorilor. Trebuie să fim conștienți de dramele care se desfășoară în mediul rural chiar acum. Plasa de siguranță este o idee interesantă, dar nu este o idee suficientă. Trebuie să se recurgă la mecanisme de protecție publice, publică ca să obținem prețuri de bază garantate pentru micii și pentru producătorii mici și medii. Trebuie să se pună capăt uh, liber schimbismului ultraliberal actual care dăunează exploatațiilor familiale. Trebuie să colaborăm mai bine cu FAO ca să ajungem la niște sisteme de cooperare care includ uh, taxe vamale la frontieră. De asemenea, ar fi nevoie de mult mai multe credite pentru cercetarea în Europa și în cele din urmă trebuie să insistăm asupra... Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, domnule Le Iaric. Doamna Morvai, pe un punct de procedură. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dar nu am avut interpretare în limba engleză pentru vorbitorul de dinainte. Eu, pe mine m-a interesat foarte mult acest subiect și dacă se poate, vă rog, am dori să ascultăm și în engleză, să, să reauzim ce s-a spus. A mai ratat cineva traducerea în engleză? Poate că este o problemă în spate, cu rândurile din spate. O să verificăm. O să verificăm ce se întâmplă. Ah, da, mi se pare că a existat uh, un, o problemă cu traducerea pe canale o să rezolvăm problema. Um Ideea este că suntem transmiși și live pe internet. Traducerea s-a dus pe undeva cu siguranță pe vreun canal de traducere și o veți putea asculta. Urmează domnul cu un minut. Grazie, președinte. Domnul Fontana. Eu, mai înțetut-o... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-l felicit pe domnul Des pentru activitatea sa ne bucură foarte mult faptul că în acest raport se face referire la regiuni muntoase mai puțin uh, avantajate și ne bucură că se face referire și la companiile mici, care joacă un rol foarte important, care protejează pământul, dar uh, și joacă un rol important și în ceea ce privește calitatea produselor. Ne bucurăm foarte mult că se face referire pe larg și la tinerii agricultori care sunt viitorul acestui domeniu. Cu toții știm că principala provocare o reprezintă bugetul, astfel încât, domnule comisar, facem un apel la dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră știți foarte bine care este soluția, fiindcă nu ne putem permite ca bugetul pacului să fie redus, fiindcă acest lucru ar însemna că agricultura nu mai este prețuită la nivel european, fiindcă dacă s-ar întâmpla, și dacă s-ar întâmpla acest lucru, acesta ar avea un efect asupra produselor agricole Vreau să vorbesc și despre importuri. După cum bine știți, acestea țin de PAC într-o oarecare măsură și trebuie să fie luate în considerare în momentul în care vorbim despre PAC, fiindcă dacă importăm produse ieftine și proaste, atunci de agricultura noastră se va alege praful. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Fontana. Urmează acum un minut doamna Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului raportor Des pentru un raport comprehensiv. Ca și antevorbitorii mei, aș dori să subliniez importanța unei bugetări adecvate a noului PAC. Este, în opinia mea, extrem de important ca bugetul să se bazeze pe argumente ce țin de siguranța alimentară. Se estimează că până în anul 2050 vom avea nevoie de o creștere cu 70% a producției agricole. Și în acest context, noua politică agricolă comună ar trebui să facă tot posibilul pentru ca producția să rămână în Europa. Nu ar trebui să facem nimic pentru ca producția pe care o avem la ora actuală să fie afectată. Salut sprijinul pentru structura pe doi piloni, salut uh, ceea ce a afirmat uh, comisarul și uh, sprijinul pe care îl manifestă față de această structură. Însă adaug că nu aș dori să văd că, suportul, că sprijinul pentru recondiționarea terenurilor din pilonul 1 Uh, să vină pe costul fermierilor noștri. Aș dori să existe flexibilitate în acest sens la nivel național și regional, dată fiind diversitatea tuturor uh, structurilor ce există la nivel agricol în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Doz. Urmează acum domnul Lavia. Signor președinte, signor comisar. Domnule președinte, domnule comisar, Domnul Des a realizat o muncă extraordinară, la fel și raportorii din umbră și doresc să-i felicit. Astăzi au ajuns pe ultima sută de metri. Este un raport foarte important pentru uh, supraviețuirea marilor spații rurale și agricultura europeană. Noua politică agricolă comună trebuie să permită cetățenilor europeni să beneficieze de o producție adecvată de uh, produse de calitate și de asemenea trebuie să ne putem apăra piețele. Trebuie să găsim instrumente mai eficiente și mai simple pentru agricultori și în același timp e nevoie de un acces mai bun la resurse. Trebuie să existe o birocrație mai redusă, deci este nevoie de instrumente de piață ca să putem lupta în mod eficace împotriva crizelor repetate. E nevoie de mijloace de prevenire și de asigurare față de riscurile specifice agriculturii. E nevoie de o politică agricolă comună destinată tinerilor. Am ales să ocrotim biodiversitatea și uh, particularitățile teritoriale și de producție ale Uniunii Europene printr-o politică de dezvoltare rurală care va permite să se pună în valoare tot potențialul uman și natural al zonelor rurale. În același timp, trebuie să uh, veghem la competitivitatea exploatațiilor agricole. De aceea mă adresez Comisiei, cred că este necesar să se prevadă pentru dezvoltarea rurală măsuri de transfer de tehnologie. Conform celor adoptate la Comisia Agri, doresc să arăt că este foarte important să se introducă plafoane maxime în privința plăților pentru întreprinderile mari Cred că degresivitatea subvențiilor în funcție de dimensiunea întreprinderii, în funcție de anumite praguri, este necesară ca să nu se ajungă la compensări prea mari pentru întreprinderile mari care beneficiază deja de economii de scară importante. Este foarte importantă o finanțare adecvată a PAC. Parlamentul European nu poate accepta o reducere a resurselor destinate dezvoltării rurale. Vă mulțumesc! Mhm. Cartonaș albastru. Doriți să puneți o întrebare domnului Lavia? Domnule, voiați să luați cuvântul la Catch DI. Îmi cer scuze. Domnul Capula Santos, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Socialiștii din Uniunea Europeană doresc ca prin această reformă PAC să fie mai echitabilă și mai adecvată timpurilor moderne, unde chesti- și uh, să se vorbească despre chestiunea legitimității subvențiilor și siguranța alimentară devin mai importante ca niciodată. Am reușit să se includă în acest raport principalele noastre îngrijorări, cum ar fi nevoia de a menține o PAC comunitară care să aibă mijloace financiare potrivite și uh, subliniez acest lucru, nu vom permite să se reducă fondurile pentru politica agricolă comună, dorim uh, o alocare mai corectă a um, plăților între statele membre și între agricultori, introducerea unui nou sistem care să nu fie legat de producție, și, ci să se bazeze pe chestiuni de mediu înconjurător uh, și uh, de natură socială, orientarea PAC-ului către agricultori și crearea unui uh, mecanism special pentru mici agricultori. Sunt sigur că prin rolul uh, consolidat al Parlamentului, prin tratatul de la Lisabona, vom reuși uh, să transformăm în realitate aceste obiective care rămân deocamdată la nivel teoretic. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Paulsen, un minut și jumătate. Mulțumesc! doamnă președintă. Mulțumesc și domnului Des pentru activitatea excelentă. Aș dori să mă refer la un punct ce ține de politica agricolă comună și anume provocările extrem de importante cu care ne confruntăm noi și restul umanității. Este vorba despre diversitate biologică, eutrofizarea apelor, Uh, schimbări climatice și multe, multe altele care ar putea fi numite aici. În acest context, ar trebui să realizăm că fermierii, agricultorii sunt cei care trebuie să facă față uh, la tot ceea ce se întâmplă în uh, mediu, pentru că ei ne vor ajuta pe noi toți să supraviețuim. Agricultura și silvicultura sunt domeniile care ne pot oferi cele mai bune instrumente în acest sens. Fermierul ar trebui să fie plătit, pentru, plătit bine pentru faptul că face uz de aceste instrumente. Tocmai de aceea aș dori ca pe viitor să existe o schimbare a mentalității. Acum există o subvenție pe venit. Ar trebui să plătim pe viitor activitatea fermierilor. Să trecem așadar de la aceste subvenții la plata directă a Uh, celor din acest domeniu. Cel mai important lucru în agricultură este acela de a produce alimente. Alimente în cantitate suficientă și de o bună calitate. În opinia mea, alimentele ar trebui să fie plătite ca atare pe piață. Serviciile de mediu nu pot fi plătite acolo acum. Mulțumim, doamnă Paulsen. Pentru un minut urmează acum domnul Wojciechowski. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul domnului Des este foarte bun din multe privințe, însă, dintr-un punct de vedere, este un raport prost pentru că respinge ideea unei uh, egalizări corecte a plăților directe, continuând conform principiului uh, absurd, conform căruia în uh, agricultură cei mai bogați primesc mai mult decât cei săraci. Agricultorii sunt foarte îngrijorați de acest lucru și agricultorii Eh, din statele membre noi au din ce în ce mai multe probleme. E valabil pentru Lituania și Slovacia, de exemplu. De aceea doresc să uh, fac apel la colegii din vechile state membre. Haideți să punem capăt acestei discriminări. Haideți să se plătească aceleași plăți directe în mod egal tuturor statelor membre. Și mă adresez colegilor din Franța. Ați dorit libertate, fraternitate, egalitate. Și fără egalitate nu poate exista fraternitate. Noi egalitate ne dorim. Mulțumim. Domnul Bove. Madame la Monsieur Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, da, sunt de acord cu libertate, fraternitate, egalitate cu uh, agricultorii și cu uh, țările care au aderat din est. Sunt de acord, că am făcut mari pași înainte cu acest raport. Nu a fost ușor la început și eram într-o stare de conflict, dar iată până la urmă am ajuns la o înțelegere, iar acest lucru este cel mai important. Iar această înțelegere, acest consens ne permite să apărăm proiectul global, iar acesta este meritul Parlamentului European. Am reușit să câștigăm acest pariu și nu a fost ușor deloc. Mulțumesc raportului raportorului, precum și colegilor mei. În primul rând, în acest text se reafirmă nevoia de a avea egalitate, justiție și echitate între producători și teritorii. Acest lucru este foarte important. Am spus uh, foarte limpede, iar uh, acest lucru s-a confirmat. Este vorba despre menținerea și dezvoltarea micilor exploatații. Ele joacă un rol crucial în ceea ce privește calitatea, biodiversitatea teritoriilor. Cred că uh, ele jucau un rol foarte important. Iar faptul că am introdus um, această agronomizare a agricultorilor, agriculturii. Am trecut uh, aici de la agricultura industrializată, iată, am dat o pagină, trebuie să uh, trecem la fapte acum, iar aceasta este o conduție pentru ca generațiile viitoare să aibă acces la agricultură. Nu este vorba de ideologie. Iar astăzi îngrijorarea care subziste este că, într-adevăr, avem probleme bugetare și va trebui să le rezolvăm în mod clar. Acum așteptăm să, pă, să pătrundem în cea de-a doua fază, este vorba de dezbaterea legislativă, fiindcă în afară de texte și de bunele intenții, aici, în dezbaterea legislativă, vom vedea pe ce cale o apucăm. Conchid exprimându mi mânia împotriva atitudinii Germaniei care a făcut în așa fel încât să scadă cu 5% ajutorul alimentar către cei mai săraci din Europa. Acest, uh, aceste fonduri se găseau în, uh, în cadrul pacului, trebuie să ajutăm pe aceste 80 de milioane de persoane care se află în situație de sărăcie. Mulțumesc foarte mult, domnule Bove. Acum un minut, uh, domnul Rubix. Vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Ir padarīts liels darbs. Mulțumesc. Activitatea întreprinsă pe acest raport a fost foarte amplă. Acest raport se axează pe ceea ce numim noi greening. Un fel de vestă de salvare pentru cei care nu se axează neapărat pe producția agricolă, pentru a beneficia de plăți. Când acest raport va fi implementat, va trebui să ne gândim și la problemele care persistă încă, de exemplu, deficitul de proteine Uh, problema degradării terenurilor, problema organismelor modificate genetic și așa mai departe. Deocamdată nu avem o definiție clară asupra ceea ce înseamnă uh, plată directă, fermă familială, uh, fermieri activ, fermieri inactiv și așa mai departe. Deci nu am găsit un răspuns la aceste probleme și la multe, multe alte lucruri. Mulțumim, spune președinta. Urmează acum domnul Agnew un minut. Whilst the term greening Termenul greening din pilonul 1 poate părea interesant pentru unii agricultori, însă pentru alții poate părea periculos, pentru că ei vor fi tentați să abandoneze terenurile și să le uh, planteze din nou în primăvară va fi imposibil să se aplice corect măsurile de greening. Pentru asta, măsurile din domeniul PAC ar trebui să fie foarte drastice. Agricultorii vor fi tentați să-și împartă proprietățile cu soțiile ca să primească mai multe subvenții. Și uh, economiile făcute vor merge la Uniunea Europeană și nu la statul membru care le-a generat. Sugestia ca plățile unice să fie primite de uh, agricultori care primesc anumite tipuri de culturi este absurdă. Trebuie să încurajăm uh, uh, preluarea de noi tehnologii și sper că ultimele trei ierni v-au convins că nu suntem deloc amenințați de încălzire globală. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Morvai, un minut. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Mulțumesc! Stimați eurodeputați, Cu siguranță, cetățenii europeni ar avea o altă opinie despre Uniunea Europeană dacă ar constata că banii pe care îi plătesc sunt utilizați doar pentru bunuri publice, doar în scopuri publice. Fiindcă vedem foarte bine că în acest context al raportul DES nu se îndreaptă neapărat în această direcție. Mâine vom accepta un, vom vota plafonul care vizează uh, plățile la suprafață, lucru stipulat în acest raport. Vă rog în acest context să aveți în vedere uh, simțul dreptății pe care îl are publicul nostru. Trebuie să existe un plafon și nu avem, nu trebuie să dăm curs sprijinului baronilor verzi și roșii din Europa. Mulțumim! Uh, urmează următoarea vorbitoare. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Chiar dacă astăzi discutăm despre un raport foarte important cu privire la, reform, la reforma PAC-ului, aș dori să abordez un subiect diferit care ne afectează și ar putea să afecteze și viabilitatea reformei PAC-ului pe care o sprijinim aici. Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va prezenta propunerea sa cu privire la viitoarele perspective financiare până în 2014 și dacă informațiile mele sunt corecte, Comisia propune o reducere a bugetului agricol. Trebuie să ținem cont de faptul că avizul pe care îl vom adopta mâine, în care spunem că trebuie să se mențină nivelul bugetar pentru PAC, nu va fi luat în considerare de Comisie și nu văd cum vom reuși, cu mai puțin bani, să facem față tuturor provocărilor uh, enumerate în acest document. Greening-ul, de pildă, ajutorul pentru PAC. Ne dorim aceste lucruri, ne dorim ca agricultorii să fie ajutați. Cum vom reuși, dacă avem mai puțin bani, cum vom reuși să facem acest lucru, să rezolvăm problema volatilității prețurilor și cum vom reuși să înființăm un fond pentru a face față crizei cu care ne confruntăm. Pacul nu trebuie să fie perceput doar, doar în termen de cheltuieli, fiindcă în afară de bunuri și servicii pe care ni le oferă, trebuie să fie foarte clar faptul că investițiile în agricultură dau profituri foarte mari de zece ori mai mari decât investiția în domeniul uh, Uh, agricol și alimentar, iar de acest lucru trebuie să se țină cont în momentul în care stabilim perspectivele financiare, iar în același timp trebuie să uităm faptul că negocierile, de negocierile cu țările terțe și uh, de uh, OMC, toate acestea ne amenință producția agricolă și creșterea de animale la nivel european. Mulțumesc, doamna De Castro, un minut. Domnule De Castro, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Prin acest raport, domnul Des deschide o nouă epocă în procesul de reformă PAC. Comisia de Agricultură a muncit foarte mult, timp de mai multe luni, și aș dori să-i mulțumesc lui Albert Des și să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră de la grupurile parlamentare pentru angajament. Parlamentul se exprimă astăzi în mod clar cu privire la viitorul PAC, o politică agricolă comună puternică, mai flexibilă, mai verde și care ține cont de tineri și de munca lor. După cum putem citi în presă, se va reduce bugetul pentru pilonul 2. Această propunere nu este compatibilă nici cu conținutul raportului DES, nici cu raportul privind perspectivele financiare ale Uniunii Europene al domnului Gariga, pe care l-am adoptat în plenară săptămânile anterioare. Pentru politica agricolă comună se introduce un principiu important și anume menținerea resurselor actuale pentru următoarea perioadă de programare financiară. De aceea, domnule comisar, am dori să uh, ne spuneți dacă sunt adevărate aceste informații și dacă dumneavoastră aveți alte poziții decât cele exprimate anterior. Mulțumesc, doamna Reimers, un minut 30. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Mulțumesc raportorului pentru activitatea foarte bună întreprinsă. În ceea ce privește PAC post-2013, trebuie să luăm o decizie încotro vrem să ne îndreptăm. Vrem o agricultură care face față provocărilor prin inovație, uh, fiind modernă, fiind curajoasă, fiind răspunzătoare și acționând ca atare pe piață, sau vrem o agricultură care în continuare să atârne de un fir de ață de Europa și care mereu are nevoie de încurajări și mereu are nevoie să fie împinsă de la spate. Pentru a face față provocărilor viitorilor avem nevoie uh, de promovarea unor tehnologii moderne în agricultură, în loc să purtăm uh, dezbateri și să nu mai purtăm dezbateri uh, ideologice. Nu trebuie ca tot la câțiva ani să ne schimbăm direcția, fiindcă astfel vom ajunge la Uh, probleme ce țin de finanțarea agriculturii. Orice schimbare a direcției politice atrage cu sine modificări în legislație și mereu se ajunge la uh, dificultăți din acest, uh, din acest motiv. Nu ar trebui să ne intereseze dacă o întreprindere este mică sau mare, ci ar trebui să ne intereseze dacă este fezabilă. Nu ar trebui să ne intereseze dacă este vorba despre agricultură convențională sau uh, ecologică, atâta timp cât se ține cont de resurse ce sunt puse la dispoziție. Nu ar trebui să ne intereseze câte animale dețin fermierii, atâta timp cât acestea sunt într-o stare bună. Ar fi, este important ca pe viitor să avem uh, alimente bune la prețuri decente în Europa, fiindcă Europa nu este singură pe acest uh, pământ. Mulțumim, spune președinta. Urmează domnul Faimon pentru un minut. Panove, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Iată că a venit momentul în care statele membre vechi și cele noi din Uniunea Europeană vor uh, avea o politică agricolă comună unificată și nu va mai exista o discriminare a statelor membre noi. Sper să nu asistăm la o discriminare sporită în viitor. Din păcate, constat astfel de elemente în raportul DES. Eu mă gândesc la susținerea pentru uh, plafonarea plăților directe. Cred că este o măsură de discriminare pentru state ca Republica Cehă, în care exploatațiile agricole sunt mari, istoric sunt, sunt și au rămas așa. Este uh, o măsură care va reduce eficiența agriculturii în Uniunea Europeană. Agricultura presupune producția de mâncare, însă acum uh, mulți politicieni parcă ar dori ca agricultorii să înceapă să producă uh, biocombustibil și să lupte împotriva încălzirii globale. Mulțumesc, domnul Smith, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu ce au spus antevorbitorii mei și vreau și eu să-l felicit pe raportor, fiindcă nu a fost deloc ușor nici pentru domnia sa, nici pentru noi ceilalți. Raportul a fost îmbunătățit prin conlucrarea noastră și are multe elemente pozitive. Aș dori uh, să se continue, aș, dori să, ca, uh, să, să subliniez în articolul 15 uh, întreruperea plăților directe și uh, alte aspecte de la, din articolul 16. Dar fiindcă vin din Scoția, mă bucur uh, că se subliniază sprijinul care trebuie acordat uh, zonelor mai puțin uh, favorizate uh, și, și alineatul 44 va face plăcere electoratului meu. Este vorba de ecocondiționalitate care va fi proporțională. Poate că ați putea să faceți referire la acest alineat. Sunt foarte multe aspecte pozitive în acest raport, dar haideți să fim sinceri cu noi înșine și cu alegătorii noștri. Fără alineatul 1, restul nu are niciun sens. Alineatul 1 unde se cere uh, un pact puternic și viguros uh, cu un buget care să corespundă ambițiilor acesteia. Și ca și ceilalți colegi vreau să-mi exprim îngrijorarea față de zvonurile pe care le-am auzit astăzi și anume că Barroso dorește să reducă drastic fondurile pentru PAC. Domnule comisar, aveți nevoie de uh, multă lume de partea dumneavoastră în aceste discuții cu statele membre. Avem nevoie de un PAC finanțat cum trebuie și ambițios uh, pentru cetățenii noștri. Agricultura este foarte importantă și acum Uh, nu putem să ne certăm asupra detaliilor. Mulțumesc foarte mult. Uh, are acum cuvântul un minut, doamna De Brun. Er mulțumesc. În ceea ce privește raportul DES și reforma PAC, aș dori să mulțumesc acestea pentru activitatea întreprinsă. Uh, acum, săptămâna aceasta, vom uh, arăta ceea ce dorește Parlamentul European să regăsească în propunerea legislativă uh, pe marginea acestui dosar. Este important să avem finanțare adecvată pe viitor pentru agricultură. Avem nevoie de o politică agricolă comună puternică, durabilă, bazată pe doi piloni Uh, care să-i determine pe fermieri să nu renunțe la exploatațiile agricole, uh, care să protejeze mediul înconjurător și care să promoveze economia rurală, să fie o, o, o politică agricolă comună echitabilă pentru toți cei implicați în lanțul alimentar. Avem nevoie de măsuri de greening la pilonul 1, unde este vorba despre mediul înconjurător. Trebuie să avem uh, în acest sens măsuri măsurabile. Și în acest context e important să subliniem și importanța pilonului 2 și a echității acestuia. Mulțumim. Urmează acum domnul, domnul Scota. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Politica agricolă comună este o politică europeană care s-a reînnoit de multe ori de-a lungul anilor pentru a face față schimbărilor uh, sociale și economice. Toate aceste schimbări s-au făcut fără să se piardă din vedere două obiective, garantarea veniturilor agricultorilor europeni și asigurarea bugetului Uniunii Europene, buget care este din ce în ce mai redus la ora actuală. Au fost instituite foarte multe obiective privind calitatea producției, uh, protecția mediului și așa mai departe. Raportul pe care îl vom vota mâine este foarte important în ceea ce privește susținerea veniturilor agricultorilor. Dragi colegi, obiectivul nu este să reducem uh, nivelul de agricultură. Trebuie să găsim un echilibru între PAC și uh, politica de dezvoltare rurală. Trebuie de asemenea să uh, ținem cont de condițiile de concurență și PAC trebuie să se înscrie în strategia 2020. PAC poate să-și aducă contribuția la crearea unei politici durabile care să răspundă la provocări, ținând cont de uh, caracteristicile celor 27 de state membre. Domnul Papastamcos, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Avem nevoie de un pac mai puternic Sectorul agricol aduce plus valoare economiei europene, are un rol multiplu și își aduce contribuția la producerea de bunuri publice pentru noi toți. Bugetul PAC-ului trebuie să rămână cel puțin la nivelul actual pentru a ne asigura că avem bani suficienți pentru a atinge obiectivele acestei politice. Distribuția echitabilă a fondurilor între agricultori eh, joacă un rol important și eh, acest eh, subiect atrage din ce în ce mai multă atenție. Iată de ce această abordare. Iată de ce discutăm despre abordarea um, plății unice. Avem nevoie de criterii obiective pentru a ține cont de specificitățile fiecarei țări Mă bucur că se fac propuneri de reducere a plăților eh, directe, plafonarea plăților directe și măsurile de sprijin pentru agricultorii mici, agricultorii activi. Mediul înconjurător joacă și el un rol foarte important. Eh, iată de ce trebuie să existe compensarea echitabilă pentru uh, ca pacul să nu devină o povară birocratică pentru agricultori. Instabilitatea piețelor agricole, schimbările climatice și crizele alimentare înseamnă că avem nevoie de instrumente uh, eficiente și pârghi eficiente politice. La ora actuală avem nevoie de un fond permanent pentru gestionarea crizei și sunt de acord că e nevoie și de un element care să aducă stabilitatea veniturilor și um, în cele din urmă pun accentul pe agricultorii tineri care joacă un rol foarte important pentru viitor. În încheiere îl felicit pe raportor, nu a fost deloc ușor. Consolidarea pacului ne va ajuta să ne depășim problemele interne, nu trebuie să fim dezbinați și să ținem cont de ce este important. Vă mulțumesc. Doamna Rodus, un minut. Doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc raportorului. Sunt bucuroasă de faptul că o semnătură social-democrată poate fi regăsită în acest raport. Vrem o PAC durabilă, socio- durabilă, socială și echitabilă. Vrem să avem acest lucru în uh, primul pilon. Ecocondiționalitatea nu este autosuficientă în acest caz pentru a garanta sprijinirea întregii societăți. Și tocmai de acest gen de sprijin avem nevoie. Obiectivul nostru ultim trebuie să fie acela de a avea o PAC durabilă, calitativă, pentru a garanta o producție în acest sens în Europa. Avem nevoie de un spațiu rural activ și vital trebuie să ținem cont de faptul că mereu uh, oamenii părăsesc uh, domeniul uh, rural și agricol și trebuie să preîntâmpinăm acest fenomen. Se aud zvonuri de la Comisie în ceea ce privește reducerile bugetare pentru următorul cadru multianual pentru PAC. Acest lucru este inacceptabil. Trebuie ca în continuare să milităm pentru un pilon doi puternic pentru PAC, pentru dezvoltarea rurală și pentru Europa. Trag un semnal de alarmă față de toți cei care doresc să Uh, reducă mijloacele pentru politica agricolă comună. Nu vom avea reformă dacă se va întâmpla acest lucru. Lucrurile vor rămâne neschimbate și acest lucru nu este acceptabil pentru cetățenii noștri. Președinta, mulțumesc. Ați depășit însă timpul de vorbire. Nu v-am întrerupt, dar uh, v-aș ruga pe ceilalți să respecte timpul alocat. Trecem mai departe pentru un minut, dacă nu mă înșel, spune președinta, domnul Ashworth. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul cere să se mențină sau chiar să se mărească bugetul pentru agricultură, ceea ce este o cerință foarte optimistă, după părerea mea. Trăim vremuri grele și bugetele nu sunt infinite. După părerea mea, aceste propuneri vor trebui să fie adaptate la realitate atunci când se va stabili bugetul pentru Uniunea Europeană cândva anul viitor. Trebuie să revenim la prioritățile reale ale PAC, securitatea alimentară, <coughs> siguranța alimentară, biodiversitatea, schimbările climatice, noile tehnologii, crearea unei industrii conduse de principiile pieții. Pieței trebuie să fie primordiale. Cred că s-a pierdut această direcție pe care am menținut-o la ultimele două reforme. Aceste măsuri nu sunt bine uh, țintite și sunt prea complicate. Însă, Albert Dess a stabilit un cadru destul de rațional pentru dezvoltarea de viitoare rapoarte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul două minute doamna Köstinger. Mulțumesc, doamnă președinte. În raportul lui Albert Dess este vorba despre protecția mediului în domeniul rural și spre sporirea competitivității fermierilor noștri. Am găsit foarte multe compromisuri foarte, și foarte bune. Cred că pe viitor trebuie să discutăm despre marile concerne internaționale care obțin sume pentru agricultură, sume care nu sunt neapărat echitabile. Trebuie să ținem cont de nevoile fermierilor noștri și în acest sens să demontăm birocrația, să reformăm sistemul uh, agricol și să nu introducem uh, control, un, noi, noi tipuri de control. Un lucru trebuie să ne fie foarte clar. Consumatorii noștri așteaptă ca PAC să meargă în continuare în direcția durabilității și ecologizării și, în acest sens, măsurile trebuie să fie cuplate cu mijloacele financiare necesare. Sunt împotriva reducerilor bugetare pentru PAC pentru următorul, în următorul cadru financiar multianual. Domnul Barroso, când s-a referit uh, la dezvoltarea rurală, a spus că vor exista ceva reduceri și eu spun foarte clar în acest sens. Dacă Comisia va face într-adevăr acest lucru, atunci va tăia craca de sub picioarele fermierilor noștri. Structurile agricole nu uh, structurile agricole vor fi afectate de reducere din pilonul 2. Președintele Comisiei ar trebui în acest caz să asculte de vocea Parlamentului European, fiindcă PAC rămâne domeniul cheie al politicii comunitare și al bugetului comunitar. trebuie să facem față competitivității globale și în acest sens nu ar trebui să reducem sprijinul pentru aceste domenii cheie. Ba din potrivă, investițiile din pilonul 2 în uh, inovare sunt foarte importante. Asta mai ales în zonele rurale. Măsurile pentru tinerii fermieri sunt iarăși foarte importante, fiindcă vor asigura viitorul PAC. Viitorul PAC este cel care decide viitorul uh, durabilității continentului european în acest domeniu. Mulțumim, spune președinta. Urmează doamna Garcia Perez, un minut. Debate de esta tarde. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea din această după-amiază arată foarte clar că Parlamentul European dorește un pact puternic comunitar care să asigure nevoile alimentare, durabilitatea mediului conjurător și să ofere locuri de muncă în zona rurală. Dacă acestea sunt aspirațiile noastre, nu putem să permitem reducerea bugetului actual al politicii agricole comune și sperăm să transmitem acest mesaj foarte clar. Avem nevoie de suficiente resurse financiare pentru a face față acestor provo provocări. Trebuie să putem garanta venituri agricultorilor. Trebuie să putem uh, introduce uh, Eh, instrumente de piață care să ne permită să contracarăm volatilitatea prețurilor la care asistăm la ora actuală, dar nu putem să neglijăm ce s-a întâmplat de curând în eh, sectorul eh, fructelor, iar noul PAC trebuie să se dispună de instrumente pentru a face, face față situațiilor de criză eficiente. Instrumentele trebuie să fie eficiente. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Un minut, doamna Gerling. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Des pentru un raport foarte interesant și plin de conținut. Sigur că subiectul este atât de complex încât nu poți fi de acord cu toate părțile din raport. 42% din cheltuielile europene sunt destinate PAC. Este deci esențial să putem răspunde pentru acești bani în fața cetățenilor văzând cât de mult cresc și cât de brusc cresc prețurile la alimente și cât de întunecate sunt perspectivele aprovizionării cu alimente, cetățenii doresc cu siguranță să vadă o politică agricolă comună concentrată pe o producție eficientă de alimente. Sigur că trebuie să protejăm mediul. Eu sunt membră la Comisia de Mediu și știu foarte bine acest lucru, însă trebuie să uh, ne ferim de o ă, astfel de retorică periculoasă. Vorbim despre greening la pilonul 1, vorbim despre uh, îndepărtarea de obiectivul principal și anume eficiența. Și nu susțin plafonarea plăților pentru exploatațiile mari, pentru că această măsură nu are niciun fel de justificare. Vă mulțumesc. Doamna Iegle, două minute. Doamnă președinte, domnule comisar, Stimați colegi, în primul rând, aș dori ca și eu să îl felicit sincer pe raportorul nostru pentru angajamentul manifestat și pentru efortul depus uh, în acest raport, fiindcă, iată, a rezistat eroic pentru a ajunge la compromis. Cu siguranță nu a fost ușor, însă în cele din urmă am atins niște compromisuri foarte bune. Ne declarăm pentru o politică agricolă comună, durabilă, Uh, și prietenoasă cu mediul. Ce înseamnă acest lucru? Uh, să producem alimente de cea mai înaltă calitate, dar să avem și un peisaj demn de admirat. Pentru că, la urma urmei, pentru noi toți, discutăm despre o agricultură care oferă nu doar locuri de muncă, ci și destinații turistice. Iată, aici uh, avem de-a face cu performanțe sociale. Și trebuie să ținem cont de aceste lucruri, fiindcă este vorba de o performanță extrem de cuprinzătoare și tocmai pentru faptul că este atât de cuprinzătoare, merită o bugetare decentă. Deci să nu existe niciun fel de reducere. Domnule comisar, suntem de acord cu dumneavoastră când spuneți mai mult greening, mai multă ecologizare în pilonul 1. Însă, nu trebuie să-și ajungă la situația în care fermierii care la ora actuală întreprind deja programe ambițioase în pilonul 2 să fie acum afectați din cauza și discriminați din cauza acestei noi, um, noi abordări. Ar trebui să găsim un echilibru astfel încât să fim corecți față de ambele părți. Programele de mediu acum. Acestea sunt scumpe și parcurgând presa constat că acum se discută despre reduceri în pilonul 2, dar resping acest lucru. Avem nevoie de un pilon consolidat. Am spus că avem nevoie de un pilon 2 puternic și, domnule comisar, Vă vom sprijini pentru ca acest lucru să se poată întâmpla. Mulțumesc. Președinta, mulțumim foarte mult, doamnă Iegle. Urmează acum domnul Tabagi pentru un minut. Mulțumesc. Domnule Cioloș, Parlamentul, Comisia și Consiliul sunt de acord cu faptul că bugetul pentru PAC a trebuit să fie menținut eh, cel puțin la nivelul actual. Este important să menținem sistemul uh, pe doi piloni, sistemul plăților directe și sistemul consolidării dezvoltării rurale. În același timp, competitivitatea trebuie să fie și ea consolidată la rândul ei și să devenim cu toții mult mai sensibili față de mediu. Menționez și cercetarea, dezvoltarea, inovarea, tehnologiile agricole foarte importante, fiindcă, iată, toate aceste subiecte reprezintă mijloacele care ne ajută să uh, Mm, luptăm împotriva schimbărilor climatice, să menținem biodiversitatea și așa mai departe. În noile state membre trebuie să intervenim cu sprijin financiar și este important ca plățile să fie, să fie cât mai echitabile cu putință, asta și post-2013. Este important să existe egalitate uh, Uh, între noile state membre și vechile state membre. Este important, de asemenea, ca IMM-urile să nu fie uh, să, nu fie uh, ațățate unele împotriva celorlalte. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează acum domnul Tarabela. Doamna Sârbu. Tarabela. Ah, excuse-mă. Președinte, aș cere scuze. Domnul Tarabela are cuvântul. Aveți cuvântul. Evharistopolitu. Avul Mulțumesc. Ne... S-a depus la raportul anterior, s-au depus sute de amendamente, de aceea acum am hotărât să depunem un minim de amendamente și ne bucurăm că l-am susținut pe raportorul din umbră, Stefan Lefol, și că împreună cu celelalte grupuri și cu raportorul am ajuns la un compromis ambițios. Mi se pare esențial ca uh, subvențiile să fie destinate agricultorilor activi și nu proprietarilor de terenuri, ca să încurajăm o agricultură activă, durabilă, care să respecte mediul, să ducă la o mai bună gestionare a resurselor și să combată încălzirea climatică. Ne bucurăm că greening s-a înscris în mod obligatoriu în primul pilon. Și pentru prima dată este un moment istoric. Am creat un sistem degresiv de uh, subvenții pe baza uh, diverselor criterii menționate. În ceea ce privește pe tinerii agricultori, și ei sunt susținuți. Deci, toate ingredientele uh, sunt prezente și sper ca Comisia și Parlamentul să creeze o nouă politică agricolă comună și alimentară și de mediu de care avem atâta nevoie. Mulțumesc, doamna Sârbu!

Este un subiect foarte interesant, deci mulți au cerut cuvântul, nu voi putea să dau cuvântul tuturor, îl voi da pe măsură ce au cerut cuvântul și în ordinea în care au cerut cuvântul. Doamna Antonescu, un minut, nu mai mult, vă rog să nu depășiți pentru că trebuie să ia cuvântul toată lumea. Doamna Antonescu. Doamna Antonescu nu este în sală, domnul Kalinowski are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În opinia mea, raportul domnului Des are un uh, punct foarte slab, și anume punctul 16, unde se intră în contradicție cu principiul legalității și concurenței. Pe de o parte, nu uh, uh, avem nu dorim inegalități și cu toate acestea, de cealaltă parte, vor exista în continuare diferențe la plăți. Unii vor primi 200-250 de euro la hectar, alții 350 până la 400 la hectar. Și nu se face nicio separare între statele vechi și statele noi, ci între cei care primesc uh, uh, rate scăzute și rate mai mari, spre exemplu Portugalia, Austria, Finlanda, Suedia și așa mai departe. Iată, este nevoie să existe șanse egale pentru concur- la concurență. Sigur că există discrepanțe, dar acestea ar trebui să uh, provină din motive obiective. Mulțumesc, spune președinta. Mulțumesc că ați respectat timpul. Domnul Pirillo. Mulțumesc, domnule președinte. Politica agricolă comună este foarte importantă. A jucat un rol esențial pentru dezvoltarea Uniunii Europene și pentru garantarea securității alimentare. Toate acestea sunt bine cunoscute, la fel și protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice. Toate acestea uh, dau PAC un nou rol după 2013. Avem nevoie de un PAC mai puternic, mai durabil, cu un buget care să permită să se, să se atingă obiectivele pe care dorim să le atingem și de asemenea să se acorde o importanță deosebită producției de alimente de calitate, răspunzându-se în același timp și nevoilor micilor agricultori. Specula pe prețurile de alimente, volatilitatea costurilor periclitează securitatea alimentară, deci e nevoie de măsuri flexibile. Fluctuațiile de pe piețe trebuie să fie contracarate prin măsuri care să permită o reacție oportună și automată președinte. Acest raport nu răspunde provocărilor viitorului pe care le exprimă titlul său, mai ales însă nu răspunde problemelor grave pe care, le, care ne confruntăm acum. Iată de ce facem unele propuneri de amendamente pe care le considerăm incorturabile în ceea ce privește modificarea profundă a pacului actual. Aș dori să subliniez importanța instrumentelor de reglementare a piețelor și mecanismelor de intervenție care garantează prețuri corecte pentru agricultori și dreptul fiecarei țări de a produce. Propunem menținerea sistemului de cote de producție pentru lapte, fiind o condiție esențială în ceea ce privește ocrotirea producătorilor din țările mai sensibile, precum și menținerea plantării uh, viței de vie, precum și menținerea subvențiilor pentru alcool potabil și distilarea de criză. Propunem și crearea unei uh, asigurări agricole publice finanțate din fonduri comunitare care să permită un uh, venit minim pentru, agricultori. Prezentăm propuneri pentru agricultură socială socială și, și de durată în ceea ce privește mediul înconjurător este o viziune uh, incompatibilă cu, profesiunile, prof, cu aceste um, profesii într-o piață a competitivității, așa cum face acest raport. Domnul Rossi, dar nu este în sală. Domnul Bronz. Thank you. Uh, Mulțumesc. Noi suntem, de fapt, pentru retragerea uh, din Uniunea Europeană. Problema este că suntem în Uniunea Europeană și trebuie să facem tot ce putem. Ce părere avem despre raportul DES? E bine, parțial este bun. Ideea de a avea plăți directe, condiționate de ecocondiționalitate și protecția mediului, este potențial bună, benefică. Asta atâta timp cât uh, nu ne legăm de uh, religiozitatea uh, schimbărilor climatice. Raportul recunoaște, recunoaște că sectorul agricol trebuie să fie în continuare sprijinit de intervenția guvernului la preț, fiindcă, din păcate, nu putem să avem previziuni foarte clare în ceea ce privește producția agricolă. Uh, este important să asigurăm securitatea alimentară și să evităm volatilitatea prețurilor în agricultură. Cel mai important lucru, în opinia noastră, este faptul că Regatul Unit trebuie să nu mai, fie, să nu mai contribuie financiar la PAC. Urmează acum doamna Patrao Neveș. Mulțumesc. Um, acest raport a necesitat foarte multă muncă, s-a ajuns, s-a ajuns la foarte multe compromisuri și a devenit până la urmă un document vast și echilibrat Uh, ținând cont de toate interesele politice agricole comune și reprezintă uh, o orientare foarte bună în ceea ce privește propunerile legislative. Iată de ce doresc să-l felicit pe domnul raportor. Totuși, uh, există unele aspecte care mă îngrijorează și aș dori să le monitorizăm cu atenție. Este vorba despre realocarea subvențiilor care ar trebui să se facă um, în mod foarte strict în pilonul 1 și pe criterii foarte obiective pentru ca această realocare uh, să nu uh, fie uh, schimbată prin menținerea criteriilor actuale. Avem nevoie de, un, de o politică mai corectă și adaptată timpurilor de acum. Uh, vreau să vorbesc și despre sectorul laptelui în cadrul PAC. Este vorba de un sector care a suferit foarte mult și mai ales acum prin amendamentele 16, 12 și 5. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum celem wspólnej polityki rolnej jest zagwarantowanie ciągłości w dostarczaniu. Domnul Olejniczak, mulțumesc. Obiectivul PAC este să aprovizioneze piața europeană cu alimente. Trebuie să avem alimente sigure la prețuri accesibile. Asta așteaptă consumatorii. Prin procesarea alimentelor și prin producția de alimente trebuie să ne asigurăm că ocrotim și mediul. Suntem pentru PAC, dar suntem împotriva renaționalizării PAC. Suntem pentru un buget mare, suntem împotriva reducerilor. Plățile directe trebuie făcute în mod simplu, în mod egal, tuturor agricultorilor din toate țările. Plățile directe reprezintă doar o parte din veniturile agricultorilor. De aceea este importantă o reglementare a piețelor, stabilitatea piețelor, toate acestea contribuie la asigurarea de venituri pentru agricultori. Trebuie să uh, garantăm accesul uh, celor care locuiesc în mediul rural la servicii de bază, transport, uh, sport, cultură, educație și așa mai departe. Toate acestea ar trebui să facă parte din pilonul 2 în cadrul politicii de coeziune. Haideți, dragi colegi, să păstrăm un program care aduce alimente celor mai săraci. Domnul Marinescu are cuvântul. Micro, micro, please. Una din provocările viitorului este securitatea alimentară pac trebuie să fie un răspuns la această provocare. noua politică trebuie să continue aspectele pozitive din politica actuală și să uh, repare erorile. raportul dess cred că realizează aceste lucruri. se propun doi piloni plăți directe și dezvoltare rurală se dorește eliminarea criteriilor istorice se doresc criterii obiective nu se propune o plată Uh, directă egală pentru toate statele membre dar se dorete o diferenă decentă datorată condiiilor geografice i economice cu limite minimă i maximă faă de media europeană. se accentuează dar se i simplifică componenta ecologică se menine o componentă puternică de dezvoltare rurală se cere includerea în bugetul după două mii paisprezece a unei finanări cel puin egale cu nivelul anului două mii treisprezece îmbucurător este că primul raport al parlamentului elaborat ulterior comunicării comisiei are în foarte mare măsură direcții comune cu aceasta. Mulțumesc. Domnul un minut. señora presidenta Mulțumesc, doamnă președinte. Mesajul cel mai important pe care îl transmite astăzi Parlamentul European este acela că dorește ca PAC să fie echitabilă, să garanteze venituri decente pentru fermierii noștri, indiferent de zona în care aceștia sunt activi și de modul în care sunt activi. Este important să avem o politică ambițioasă, să oferim ajutor direct și să gestionăm ca atare acest sector prin intervenții și prin politici um, rurale adaptate la noi ambele realități. Avem nevoie de o PAC nouă care să fie reflectată în strategia Europa 2020. Pentru asta este nevoie să avem resurse suficiente. Salut anunțul făcut de domnul comisar că în primul pilon vor fi analizate toate posibilitățile de a atrage pe tineri în acest sector, în sectorul agricol. Este necesar să asigurăm că există condiții suficient de bune pentru aceștia, ca ei să dorească să activeze în acest sector. Aceștia trebuie să fie încorporați în acest domeniu pentru că ei vor garanta producția viitorului. Am văzut că acele țări care îi sprijină pe tinerii fermieri sunt uh, țările în care nu există un exod din uh, spațiul rural. Nu putem să fim lăsați în urmă și nu putem să lăsăm asta la latitudinea statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt domnul Tarabella, sunt domnul Tatarela. Invers, mă scuzați. Se corectează interpretul. Atitudinea scandaloasă a președinției uh, ungare, una dintre cele mai dezast- dezastroase președinții europene, care uh, a ieșit uh, la începutul dezbaterii agricole și, și își termină acum, agricul, își termină acum mandatul când vine vorba de dezbaterea economică. Um, iar uh, acum ar fi trebuit ca președinția ungară să rămână la această dezbatere, fiindcă fiindcă este vorba de 80% din bugetul european. Îmi pare rău, spune președintele. Îmi pare rău că v-am uh, rostit greșit numele, însă de-abia ce am ajuns la prezidiu. Se scuză președintele. Domnul Oreste Rossi, nu, rectifică președintele, nu este în sală. Ba este. la PAC, Domnule președinte, voiam să mă refer și eu la acest raport, pentru că PAC este instrumentul cel mai important din Uniunea Europeană și pentru producătorii de alimente din Uniunea Europeană și apărarea acestora în concurența cu cei din afara Uniunii Europene. Acest raport prevede noi criterii de repartizare care pot fi acceptate, nu se mai mențin criteriile istorice pentru plățile directe și se ține, direct, eh, se ține cont de eh, costul producției, se simplifică plățile. Plățile directe sunt eh, direcționate către agricultorii activi, se impun plafoane, iar destinatarii trebuie să fie cei care cultivă terenul și nu cei care fac speculă. Un alt punct important, dezvoltarea rurală trebuie să se țină cont de potențialul uman și natural și de asemenea să se ocrotească natura. Noua PAC va trebui să aibă drept obiectiv uh, instalarea agricultorilor tineri și reducerea poverii birocratice pentru aceștia. Îmi cer scuze, spune președintele. Există 20 de intervenții spontane. Din păcate, pot să dau cuvântul unui număr de 10 eurodeputați doar. Domnul Dorfman intervine acum un minut. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Domnule președinte, domnule comisar, cu raportul DES facem un pas foarte important în domeniul PAC. Va fi extrem de important ca mm, pe viitor să găsim o manieră eficientă de distribuire a mijloacelor uh, financiare pentru agricultură. Asta înseamnă că în pilonul 1 trebuie să dăm dovadă de eficiență. A sosit timpul să renunțăm la abordarea istorică. Discutăm despre o separare între statele membre și cred că ar trebui să discutăm despre separare și în cadrul statelor membre, fiindcă și acolo există mari dezechilibre, lucru care face ca micile întreprinderi și zona montană să fie defavorizate. În ceea ce privește zonele defavorizate, uh, în urmă cu un an am dat un raport în acest sens și pe atunci ne-am exprimat foarte critic pe acest subiect, însă n-am auzit nimic despre asta de atunci și până acum. Și m-ar interesa foarte mult opinia Comisiei cu privire la zonele defavorizate. Vă mulțumesc! Domnule... Mulțumesc, spune președintele. Doș, cuvântul este al dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte după această dezbatere de peste o oră în legătură cu raportul domnului Des, rămân foarte optimist, nu numai în ceea ce privește votul care va avea loc mâine, și uh, adoptarea unui raport care introduce multe puncte similare cu cele propuse de uh, comisie la finele anului trecut și de asemenea rămân foarte optimist în ceea ce privește noua politică agricolă comună. Doresc să repet încă o dată, cum am făcut-o și în introducere, faptul că rămân uh, fidel față de principiul că trebuie să existe echilibru și complementaritate între cei doi piloni ai PAC. Viitoarea PAC trebuie să păstreze un al doilea pilon care să rămână puternic pentru că avem multe ambiții pentru acest al doilea pilon în ceea ce privește echilibrul teritoriilor, chestiunile de mediu, problema tinerilor agricultori, agricultura de nivel uh, mic și dezvoltarea zonelor rurale. Vă asigur că eu, președintele Barroso, Comisia în general acordă foarte mare importanță pilonului 2 și că acesta nu va avea de suferit după discuțiile privind viitorul buget uh, european. Vă asigur, în, inclusiv în numele președintelui Barroso, că așa va fi. După aceea, Comisia, în comunicarea sa, nu, uh, nu opune nu se opune, uh, nu creează o opoziție între siguranța alimentară și chestiunea, de, chestiunea mediului. Noi dorim să existe un echilibru între acestea, dorim un echilibru între ambiția competitivității economice și ambiția de a păstra capacitatea de regenerare a, surselor, a resurselor noastre naturale. Pentru că nu cred că putem avea o agricultură competitivă pe termen mediu și lung dacă nu avem grijă de resursele naturale. Însă, dorim un echilibru aici, nu dorim să creăm o contradicție între chestiunea mediului și chestiunea alimentară. În ceea ce privește o uh, mai bună țintire a politicii agricole comune, domnul Ashworth uh, s-a referit la acest lucru, văd că a și plecat. Uh, noi am propus ca plățile directe să fie mai bine țintite și cred că de altfel domnul Des face în raportul său propuneri care corespund cu intențiile Comisiei din propunerea legislativă. În ceea ce privește crizele, vor exista măsuri ca să putem face față crizelor, crizelor legate de piață, crizelor sanitare, crizelor legate de accidentele climatice. Vom propune astfel de instrumente și mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat în legătură cu acest obiectiv esențial pentru agricultorii noștri și pentru garantarea viitorului lor. Aș dori să, încheiez, să închei aici cele câteva precizări, exprimându-mi încă o dată optimismul față de votul de mâine și față de calitatea raportului DES. Vă asigur că în octombrie, când Comisia va prezenta pachetul legislativ, veți găsi în propunerile noastre legislative toate elementele esențiale ale acestei propuneri. Și vă mulțumesc încă o dată pentru această, uh, acest raport care aduce o valoare adăugată. Köszönjük szépen, biztos úr, és... Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum, nu în ultimul rând, Dăm cuvântul domnului raportor Albert Des. Vă rog. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, vreau să mulțumesc pentru această dezbatere aprinsă și pentru sprijinul care a fost manifestat față de acest raport. Domnule comisar, ne așteptăm cu toții cu nerăbdare comunicarea din octombrie și cooperarea aferentă. Este clar că am tras un semnal pozitiv aici, fiindcă PAC uh, hrănește peste 500 de milioane de oameni. Uh, este vorba despre un teren de 170 de uh, milioane de hectare. Avem sectoare care sunt direct vizate de PAC și aici includem dezvoltarea rurală. Avem cea mai durabilă agricultură la nivel global în Europa și nu înțeleg de ce în acest context Domnul Barroso a discutat despre reduceri bugetare masive în pilonul 2. Periclitează chiar strategia Europa 2020, unde sunt cuprinse obiectivele definite tocmai de domnul comisar. Dacă 14 milioane de agricultori hrănesc 500 de milioane de oameni prin intermediul PAC, nu înțeleg de ce nu se respectă acest lucru. Vreau să subliniez uh, faptul că astăzi au fost eliminate unele lucruri din raportul meu inițial. Fac politică de mult timp și știu foarte clar de ce inițial am redactat raportul așa cum am făcut-o. Dacă l-am fi, l-aș fi redactat așa cum a fost uh, cu, decis astăzi, atunci este foarte clar că nu am și fi avut de unde să fac compromis. Așa am lăsat suficientă slăninuță pentru ca toată lumea să poată participa. Într-adevăr, raportul meu a oferit marjă de mișcare tuturor. Am dorit să transmitem ca Parlament următorul semnal. Există câteva puncte importante care trebuie abordate pentru fermierii noștri, pentru ca aceștia să aibă un viitor bun. De îndată ce vom avea propunerile legislative, vom conlucra cot la cot cu dumneavoastră pentru a ajunge împreună la obiectivul optim. Și vă promit de astăzi, veți găsi probabil în Parlamentul European mai mult sprijin decât la unii comisari. Iată ceea ce vă oferim noi și vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim, domnule Des. Acestea fiind spuse, închidem acest punct de pe ordinea de zi.